Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Aș dori în primul rând să adoptăm urnea de zi. Mulțumesc. Apoi trebuie să mai adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din 22-23 martie și 21 martie. Dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate. Am doar o comunicare de făcut. Probabil că știți cu toții că la 11 și jumătate vom avea o reuniune mixtă, conform uh, articolului 55 cu Comisia Iurii privind uh, raportarea pe țară. Sala a fost deja pregătită pentru această audiere, de aceea suntem astfel așezați în sală și la fel și după masă avem o reuniune mixtă cu Comisia Libe. La șase și jumătate avem un vot, de fapt, privind uh, obiecția cu privire actele delegate pentru directiva uh, de combatere a spălării banilor. Nu avem raport, un raport privind negocierile interinstituționale. Am avut uh, un raport îndelungat data trecută, deci putem trece la uh, punctele 5 până la 9, pachetul bancar, al doilea schimb de vederi. Fără a mai pierde timpul, avem doar o oră la dispoziție, deci dau cuvântul raportorilor noștri, fiecare are patru minute. Domnul, domnul Höckmar, care în primul rând cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc raportorilor alternativi. Ne-am întâlnit de două ori până acum. Am discutat chestiunile cele mai importante în urma acestor dezbateri și altor întâlniri, am desprins concluziile următoare. Bineînțeles că scopul nostru este să introducem uh, cerința TLAC în legislația europeană, în directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare și apoi să vedem care uh, este și consecința asupra ierarhizării și a datoriilor suverane. Aș dori să spun că ne-am dat seama că trebuie să coordonăm felul în care uh, organizăm subordonarea și articolul 72b din regulamentul privind cerințele de capital uh, care vizează cerințele MRL privind cerința minimă de fonduri proprii și pasivele eligibile. Am mai discutat cu raportorii să vedem cum putem proceda pentru că uh, există uh, foarte multe suprapuneri, putem spune, uh, Uh, dar uh, e foarte important să le abordăm pentru a uh, ne organiza bine activitatea. De asemenea, trebuie să luăm și decizii în legătură cu fetul, felul în care putem aplica clauza de anterioritate în ce privește legislația existentă în domeniul subordonării Uh, și pentru a ne asigura că cei care fac investiții astăzi, de exemplu, uh, au garanții serioase pe viitor. În ce privește standardul sau cerința minimă de uh, la C, este astfel concepută încât să avem uh, o datorie de, care să poată fi recapitalizată pe plan intern. Dar din experiența acumulată în domeniul verde e foarte important uh, să ne asigurăm că nu creăm speranțe false sau nu dăm iluzia că e vorba de un capital special de uh, recapitalizare care poate să fie recapitalizat pe plan intern. Cred că este foarte important să explicăm că toate datoriile pot fi recapitalizate. Aceasta este unul dintre avantajele principale cu Berdeul, deci să creăm uh, disciplina mm, care îți asigură uh, garanții. Deci dacă investești într-o bancă, să ai aceleași garanții ca atunci când uh, investești într-o companie, de exemplu. Deci îmi doresc să clarificăm cât mai bine situația, dar e foarte important uh, și uh, să o simplificăm uh, cât mai mult, iar norma sau standardul TLAC e foarte important, e foarte important mai ales în contextul MREL. E foarte important să ne asigurăm că avem cerințele în ordinea, deci avem uh, standardul TELAC, după aceea avem uh, cerința minimă privind fondurile proprii și pasivele eligibile MRL uh, și e și mai important având în vedere celălalt risc pe care l-am discutat cu ocazia audierii. Deci, autoritățile de supraveghere trebuie să respecte cerințe, autoritățile de uh, rezoluție trebuie să respecte alte cerințe, de exemplu MRL-ul și băncile care au uh, capital propriu uh, în cantitate foarte mare uh, sunt cu întrucâtva pedepsite, sancționate prin cerința MRL. Deci ideea este că ar fi bine să nu ai capital propriu prea uh, bogat deci, până la urmă, ne dăm seama că există o contradicție în obiectivele noastre. Cred că e foarte important să existe totuși o ordine, o disciplină în care băncile pot să își uh, să respecte cerința MRL prin uh, uh, cerințe de capital proprii. Sigur că poate să pară complexă situația. Mm, am, v-am răpit 4 minute și 20 de secunde, nu foarte mult, domnule președinte, mă opresc aici. Mulțumesc! Din păcate nu avem la dispoziție decât o oră, dar vom reveni la aceste subiecte. Dăm cuvântul raportorului nostru cer de cerer, Peter Zimon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în această dimineață să fac o legătură cu audierea de săptămâna trecută în intervenția mea. Au fost menționate o serie întreagă de elemente mai explozive. Eu aș dori să mă refer la câteva puncte unde putem uh, discuta la nivel de controversă și ar și trebui să o, o și facem pentru a ajunge la, o, uh, la un acord. Proporționalitatea, pentru mine a fost interesant să văd că EBA cât și SSM um, au sprijinit um, apelul către proporționalitate, dar au, fă, au spus și că nu ar include asta la uh, frecvența de, uh, de raportare, ci la conținutul, pentru că au spus că frecvențele reduse uh, de raportare ar scădea și calitatea supravegherii. Ar trebui să discutăm mai exact, cred eu, despre conținut Um, și ce uh, um, facilități uh, de conținut ar trebui să acordăm la raportare dacă nu scădem uh, frecvența acestor raportări. În acest sens, mi se pare interesant că în toate discuțiile cu toți reprezentanții instituțiilor mici sau mari, discutăm dacă nu este pur și simplu o problemă de IT, care trebuie să fie odată rezolvată pentru totdeauna. Până acum, nimeni nu mi-a spus uh, opusul acestei ipoteze pe care am emis-o. În ceea ce privește proporționalitatea, dacă trebuie să stabilim un uh, prag absolut uh, pentru instituțiile mai mici, dacă este suficient sau dacă nu ar trebui să completăm asta cu un factor relativ la prag. De ce? Dacă avem numai o cifră absolută, așa cum a făcut-o comisia, atunci într-o țară este, se aplică unui, unui institut foarte mic, dar într-o țară cu un PIB mult mai mic, aceeași instituție de aceeași mărime, sau o instituție de aceeași mărime poate avea relevanță sistemică. Nu ar trebui să um, combinăm um, un um, prag absolut ca limită și cu, un, um, cu o valoare relativă care să uh, Uh, poată fi uh, aplicată și în statele mai mari și în statele mai mici. În ceea ce privește raportarea și divulgarea în general, cred că uh, este important să nu fie cerute aceleași date de mai multe ori reprezentanții EBA au făcut uh, o referire la uh, o situație similară din Statele Unite. În ceea ce privește rata efectului de pârghe. Finance Watch a făcut o sugestie și anume pentru instituțiile relevante uh, de, de importanță sistemică globală, uh, în Statele Unite și în Elveția, uh, pragul este mult mai ridicat decât acum în Uniunea Europeană. Dacă ne-am adaptat acestui, acestei rate de efect de pârghie uh, mai ridicată pentru GSIB, deci aceste bănci de importanță sistemică globală, atunci poate că la Basel nu am mai avea atâta, atâtea lucruri de discutat. Uh, la un alt tip de... În, la pilonul 2 se dorește raportarea Uh, numai anumitor elemente. La audiere mi s-a părut uh, important ce au spus supraveghetorii din Suedia, care au spus că până acum sunt prevăzute și um, elementele sistemice în proiectul de, în, în uh, procedura de su supraveghere, iar acest lucru nu s-ar mai face dacă s-ar verifica numai chestiunile ce țin de instituții. Un pachet care se numește pachet de reducere a riscurilor ar fi trebuit aici să uh, ar duce aici la o reducere a supravegherii și cred că trebuie să discutăm dacă are vreun sens să procedăm astfel. Mulțumesc! Now... Mulțumim! Primul vorbitor, în numele PP-ului, două minute, pentru că timpul ne presează. Trebuie să împărțim timpul echitabil, domnul Balț. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a interveni două minute, deoarece domnul Caras m-a rugat să prezint poziția sa față de pachetul CRR-CRD. A trebuit să călătorească la Viena în această dimineață. Audierea din 25 aprilie, conform lui Otmar Caras, a fost o etapă importantă Um, pentru a obține informare și conștientizare. În toate aspectele trebuie să existe o dezbatere a conținutului și o echilibrare a diferitelor poziții, astfel încât să ajungem la soluțiile cele mai logice și practicabile. Domnul Caras uh, insistă că este nevoie de îmbunătățire la interacțiunea între autoritățile de supraveghere în ceea ce privește schimbul de date și uh, diferitele tipuri de acces în domeniul supravegherii. Nu se poate ca instituțiile să trebuiască să transmită aceleași date către două autorități de supraveghere, chiar dacă acestea pot face schimb de date între ele. Trebuie eliminate astfel de situații. Domnul Cara solicită mai multă eficiență și convergență cu uh, standardizare, cu platforme IT, plus uh, structuri clare de responsabilitate între autorități. În ceea ce privește proporționalitatea, trebuie găsit echilibrul corect, însă proporționalitatea uh, uh, nu trebuie să dilueze reducerea riscurilor. Uh, domnul Caras consideră că trebuie să mergem dincolo de o reducere a frecvenței de raportare ci, și să oferim facilități micilor instituții în raportare. Este nevoie de uh, o delimitare mai clară față de bănci, iar uh, evoluțiile, ultimele evoluții de la Basel trebuie uh, luate în considerare. Domnul Caras um, sprijină cele două fast track-uri de la CRR pentru a evita consecințe nedorite asupra stabilității financiare. Este vorba și de a transmite un semnal clar către participanții la piață. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Doriți și a doua parte? Acum nu, după aceea. Atunci, în numele socialiștilor, domnul Pereira. Patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Pentru început, aș dori să vă reamintesc audierea pe care am avut-o săptămâna trecută aici la Comisia Econ, din care am tras câteva concluzii preliminare. În primul rând, cred că Trebuie să spunem că majoritatea punctelor de vedere exprimate propunere propunerea Comisiei de a harmoniza ierarhia creditorilor prin crearea uh, unei noi categorii uh, de uh, datorii suverane, deci mulți actori au cerut o adoptare cât mai rapidă a acestei părți a pachetului legislativ. Și e ușor de înțeles de ce. E nevoie de mai multă claritate, previzibilitate și mai ales uh, securitate juridică pe piață. Băncile trebuie să știe cât mai repede cu putință uh, care sunt cerințele care le vizează uh, Telac și Mirel și care sunt pasivele pe care le pot folosi pentru a respecta standardele sau normele europene și internaționale. Uh, autoritățile de reglementare ne-au spus că această nouă categorie de datorie nu uh, compromite principiul că toate pasivele uh, pot să fie recapitalizate. Ideea este să înlesnim și să nu limităm eficiența acestor instrumente de capitalizare, recapitalizare internă, ceea ce cred că a liniștit câtva temerile unora dintre colegi. Coordonatorii ar trebui să restudieze chestiunea și uh, să uh, opteze pentru procedura fast uh, track mai, și pentru armonizarea ierarhiei credite, creditorilor, așa cum a cerut Comisia și cum se pare că sprijină și Consiliul. Se pare că este chestiunea cea mai urgentă pe care va trebui să ne hotărâm. În al doilea rând, așa cum spunea și colegul Peter Simon, Aș dori să subliniez că toți participanții la audiere, atât uh, din partea de reglementare, cât și factorii implicați, au uh, convenit asupra principiului proporționalității. Și cred că putem să aducem mai multă proporționalitate în acest pachet, într-adevăr. Totuși, aș dori să subliniez că proporționalitatea nu înseamnă doar uh, înlesnirea colectării de date și dezvăluirea informațiilor Proporționalitatea nu vizează doar frecvența sau granularitatea obligațiunilor de raportare, toate aceste aspecte sunt importante, dar bineînțeles că putem face și mai multe pentru a ajunge la un regim cu adevărat proporțional. Mai ales în ceea ce privește cadrul de uh, rezoluție. Pe de o parte, trebuie să ținem cont de faptul că băncile europene uh, au dimensiuni foarte diferite și mi s-ar părea nepotrivit să punem toate băncile, indiferent de dimensiunea și de impactul sistemic, în aceeași uh, categorie, deci o să respecte aceleași uh, cerințe MRL, iar pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că băncile europene sunt foarte diferite ca natură și uh, intervin pe piață uh, în conformitate cu modele de afaceri foarte diferite. Și în contextul proporționalității, cred că este foarte important să avem o abordare treptată a MRL fără a submina principiul recapitalizării interne. Trebuie să uh, știm că există totuși uh, probleme moștenite care nu au fost rezolvate și băncile europene trebuie să facă față în același timp unor cerințe uh, tot mai stringente și mai acute. Mai ales în ultimii ani au fost introduse aceste cerințe. Deci trebuie să fim foarte prudenți când introducem acest nou strat de cerințe. În încheiere aș spune că și creditele neperformante, care au o legătură totuși indirectă cu acest pachet, trebuie să fie abordate. S-a spus uh, și în audiere acest lucru. Trebuie să ne întoarcem la această problemă a creditelor neperformante. E un subiect extrem de important și de urgent, având în vedere și obiectivul pe care dorim să-l obținem. Mulțumesc! Mulțumesc în numele ECR, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte. ECR salută transpunerea normelor uh, internaționale în uh, CRD5 uh, și CRR1. Suntem de acord cu această propunere, ne bucurăm de faptul că această procedură a fost trecută în procedura fast track și ieri am avut prima reuniune cu raportorii alternativi. Trebuie să vedem însă care este abordarea de tranziție pe care o luăm și aș, v-aș încuraja să avem o dezbatere cât mai transparentă și mai uh, deschisă, care să ne permite să ajungem la uh, soluțiile cele mai optime. Să nu uh, optăm uh, pentru uh, soluțiile cele mai uh, simple, așa cum spunea uh, ieri uh, EBA. În orice caz, uh, e foarte important ca soluțiile să fie adoptate în urma unor evaluări de impact. Salut dezbaterea pe care am avut-o în timpul audierii de săptămâna trecută și este foarte clar că există încă subiecte foarte complexe care trebuie să fie discutate. De exemplu, uh, obligațiunile acoperite, majoritatea lor, nu sunt considerate ca active și pasive independente în conformitate cu uh, forma actuală a CRR. Dar EBA a spus că se va extinde această, um, această măsură, având în vedere decalajul de uh, maturitate pentru Uh, pentru obligațiunile actuale. Sigur că uh, trebuie să ținem cont de uh, contextul mai vast. Însă aș dori să subliniez că în timpul audierii nu au fost discutate foarte multe subiecte importante. De exemplu, am aflat că 13 state membre au solicitat eliminarea amendamentului la articolele 7 și 8 cu privire la uh, uh, lichiditățile de capital din CRR. De ce nu s-a discutat acest articol, de exemplu? Colegul uh, Said Kamal, din păcate, nu poate să participe la acest schimb de vedere de astăzi, însă vă va transmite uh, comentariile sale pentru partea BRD de uh, raportorului. Mulțumesc, uh, Cora van uh, Nivenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, vă citesc uh, contribuția colegei Silvi Gular. Silvi spune că e momentul să considerăm uh, Uniunea Bancară ca o jurisdicție uh, unică. Uh, în, banca, în Uniunea Bancară ar trebui să există cerințe unificate, de exemplu MRL, ar trebui să ne gândim și la moratoriu, moratoriu cu privire la rezoluție, articolul 55, recunoașterea reciprocă pentru țările terțe, ar fi bine să avem o, o discuție și cu Comisia în acest domeniu. Cerințele de calibrare uh, sunt foarte importante. Trebuie să ajungem la un echilibru între flexibilitate și previzibilitate, să aducem uh, stabilitate, dar și să asigurăm finanțarea economiei pentru a permite băncilor europene să poată să uh, ducă o concurență echitabilă pe teritoriul europene și în exteriorul europene și ajung și la partea mea, contribuția mea cu privire la CERD și CERER. La audiere am uh, pus o întrebare în legătură cu uh, softurile folosite și nu am primit uh, un răspuns satisfăcător. Eu sunt îngrijorată că în legislația noastră softul trebuie sau cheltuielile trebuie să fie deduse din Uh, directiva privind uh, din uh, banii pentru cerințele de capital. Unele bănci însă pot beneficia de un tratament preferențial. Mă întreb de ce se permite această tratare diferențiată între bănci și asigurători. Însă vă mai pot lua un exemplu. În SUA, softul nu trebuie să fie dedus deci este un dezavantaj comparativ pentru băncile europene. Sigur, putem să mai spunem și că în Europa credem că deci avem o abordare diferită, dar mai apare o problemă. În regimurile noastre de echivalare nu se consideră că e un aspect important. Deci, băncile americane, de exemplu, care activează pe teritoriul Uniunii Europene, pot să investească în softuri mult mai mulți bani decât băncile europene. Deci cred că trebuie să abordăm această chestiune, ori să schimbăm uh, regimul de echivalență sau uh, schimbăm uh, situația și pentru băncile europene, pentru că eu sunt convinsă că cu toate noile tehnologii, noile evoluții de pe piață în sectorul bancar, mai ales în contextul fintech, ori ești la masă, ori ești pe meniu, te devorează alții. Eu nu cred că vrem să, fiu pe, să fim pe meniu. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile financiare au posibilitatea să investească și în uh, softuri, ca mari actori care uh, uh, concurează. În ce privește procedura de fast tracking, sunt de acord cu cele spuse de colegul Simon. Într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că avem o tranziție cât mai lină, fără consecințe nedorite. Deci noi suntem pentru această procedură, mm, însă Trebuie să fim și foarte prudenți, să vedem cum ne uh, asigurăm că arată această perioadă de tranzi- tranziție, pentru că nu trebuie să creăm un uh, regim uh, de la zero. Apoi trebuie să ținem cont și de proporționalitate. proporționalitate. Nu cred că evaluările de impact sunt suficient de detaliate. Se vorbește mult prea mult despre medii și am spus întotdeauna că uh, dacă face o medie între, între uh, temperatura din uh, cuptor și cea din frigider, ajungi la o medie satisfăcătoare, dar s-ar putea să ai probleme de sănătate. E la fel și cu modelele de afaceri din bănci. Avem bănci mici, bănci mari și uh, e foarte important să facem o comparație, să comparăm merele cu perele. Mulțumesc! În numele grupului GUE, Fabio De Masi, două minute. Bună ziua! Ne împărțim uh, timpul uh, de vorbire, pentru că împărțim înseamnă ați păsat de celălalt. În ce privește supravegherea discreționară, ne uh, îngrijorează uh, reducerea ei. Autoritățile de supraveghere trebuie să poată să impună uh, Uh, cerințe obligatorii băncilor și nu doar uh, linii directorii. Apoi, autoritățile de supraveghere trebuie să folosească instrumente macroprudențiale și uh, săptămâna trecută la audiere au fost emise mai multe idei interesante. În ce privește ierarhia creditorilor și noua categorie de datorii, noi suntem pentru această armonizare în Europeană și credem că trebuie Uh, să fie introdusă uh, această nouă categorie de instrumente de datorie, dar trebuie să ne asigurăm că uh, ele trebuie să facă obiectul recapitalizării interne. Dar trebuie să venim cu clarificări pentru că unele produse nu pot să fie recapitalizate concret. În ce privește procedura de fast tracking, noi nu considerăm că este potrivită. Instrumentul de uh, datorie pentru țări terțe trebuie să fie tratat în mod, cu multe restricții. Trebuie să ne asigurăm că o instituție poate să facă obiectul rezoluției prin introducerea unui plafon pentru suma maximă de recapitalizare. În ceea ce privește clauza de recapitalizare, ne bucurăm că s-a evaluat această clauză pentru că avem de-a face cu situații de stres financiar în care uh, statele intervin pentru că uh, piețele de capital uh, nu uh, pot interveni, însă credem că această clauză de recapitalizare a fost uh, folosită mult prea mult în trecut de către state și cred că trebuie să avem o dezbatere critică. Două observații generale. Trebuie ca MRL trebuie să fie aliniat la TELAC și obstacolele în calea uh, recapitalizării trebuie să fie înlăturate. Trebuie ca băncile să poată să pună în aplicare măsuri, măsuri structurale dacă este necesar. Mulțumesc, domnul McCarthy. First exchange of views on the bank and uh, Mulțumesc. După cum am spus uh, la primul nostru schimb de opinii, salutăm orice fel de încercare de reducere a riscurilor și um, orice fel um, de încercare de a evita socializarea riscurilor. Propunerile CRD-CRR merg în direcția cea bună, însă există prea multe lacune și devieri de la standarde internaționale. Din punctul nostru de vedere, lacunele trebuie închise și trebuie să ne raliem standardelor internaționale. Câteva exemple în timpul pe care îl am și vă pot uh, trimite un document de poziție mai extins. În primul rând, rata efectului de levier Considerăm că 3% este prea puțin. Suntem de părere că rata efectului de levier este o, un indicator mai bun decât activele ponderate la risc. Am, s-au făcut unele uh, progrese, însă um, activele ponderate la risc sunt în continuare uh, insuficiente, considerăm noi. În ceea ce privește TELAC, Considerăm că ar fi mai dezirabil să se crească în mod semnificativ uh, cerințele de capital pentru băncile sistemice decât să inventăm uh, cerințe mult mai uh, complexe. Din păcate, nu există majoritate, majoritate pentru a crește pur și simplu solicitarea de capital propriu. Trebuie să ne asigurăm că TELAC funcționează când este esențial Uh, și trebuie să avem, uh, să găsim un echilibru la criteriile de eligibilitate. În orice caz, toate măsurile trebuie să funcționeze uh, în caz de criză. Um, de asemenea, trebuie să ne asigurăm și că pot fi finanțate IMM-urile. Pe de altă parte, nu suntem pentru neutralizarea totală Credem că nu trebuie să deviem de la standardele internaționale, indiferent ce se întâmplă pe partea cealaltă a Atlanticului. Băncile au avut timp să se pregătească și cred că ar trebui să începem uh, să aplicăm de anul viitor. Pe perioada de tranziție de 5 ani este prea lungă. Mulțumesc. Thank you uh, for the Greens, uh, Ernst Urtasun. Mulțumesc în numele verzilor Ernest Urtasun și apoi Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte pe scurt. În primul rând, ierarhizarea de, insolva, de insolvență. În ceea ce privește acest element, cred că este inteligent, înțelept să ne uităm la avizul BCE Există trei puncturi în ace- puncte mă scuzați, în acest aviz care merită luate în considerare. Crearea unei reguli uh, generale de uh, preferințe pentru depozitari, apoi instrumentele de, dator- de creanțe existente ar trebui să fie um, aliniate în ceea ce privește subordonarea Și în al treilea rând, instrumente, uh, armonizarea uh, instrumentele, uh, instrumentelor TO2. Iar apoi, în ceea ce privește regimul de rezoluție, considerăm că avem o oportunitate acum să avem un regim de rezoluție mai credibil. Considerăm că este important uh, ca, acolo, ca atunci când calculăm pasivele ce pot fi uh, recapitalizate intern, să ajungem la 8%, altfel nu vom fi credibili. Avem în continuare îngrijorări uh, referitor la rata efectului de pârghie și la activele ponderate la risc, dacă împreună acestea ne aduc la 8%. Considerăm că trebuie să menținem acest procentaj de 8% de pasive. Încă două elemente Uh, suntem îngrijorați și de orientări în pilonul 2 și că s-ar putea uh, consolida puterea um, autorităților de supraveghere prin impunerea unei, uh, unui calendar mai strict. Cred că um, acest calendar mai strict este important. Și voi încheia în ceea ce privește noul instrument de moratoriu, cred că trebuie să luăm în considerare acest instrument pentru a exclude anumite pasive, uh, mai ales în cadrul IMM-urilor. Acestea sunt unele elemente pe care doream să le menționăm. Mulțumesc. Uh, Philip Lambert. Yeah. Philip Lambert. Bună dimineața tuturor! Mi-aș dori ca acest pachet să fie un pachet de reducere a riscurilor. Da, este, dar oare pentru cine? Pentru acționari și managerii băncilor sau pentru contribuabili? Este destul de neclar pentru mine asta. Există câteva măsuri care ar indica că acest pachet de reducere a riscurilor le reduce mai mult pentru acționari. Câteva exemple. Unul a fost menționat de Fabio mai devreme, când practic uh, restricționezi uh, Um, autoritățile de reglementare și transforme uh, măsuri obligatorii în orientări. Asta reduce riscul pentru acționari, dar crește riscul pentru contribuabili. Și în mod similar, rata efectului de levier era un concept simplu. Acum vorbim despre măsură de expunere a ratei a, a efectului de levier. Sunt active uh, ponderate uh, de risc lucruri care pot fi folosite de bănci dacă doresc și bineînțeles că doresc. Eu sunt un om simplu. Când finanțez o, o întreprindere cu 3, prin 3% capital și 97% creanțe, uh, poți să, te, poți, să spui, poți să te uiți la lucruri cum vrei, dar mi se pare totuși uh, o situație foarte fragilă. Ar trebui să avem curajul de a spune că trebuie să uh, uh, impunem uh, măsuri mai stricte în ceea ce privește efectul de levier. Pur și simplu, efectele de capital uh, real ar trebui să fie. Um, deci, capitalul real ar trebui să fie mai mult. Uh, întotdeauna mi se pare mai bine să previi decât să tratezi. Deci, uh, puteți să vă bazați pe noi Um, ca reducerea riscului să fie pentru contribuabili. Disciplina uh, pe piață înseamnă că dacă faci prostii, ești uh, pedepsit. Asta este economia de piață. Eu vreau să trăiesc într-o economie de piață și îmi pare rău să spun că multe lucruri pe care le văd în pachetul comisiei merg mai degrabă în direcția mm, vechilor uh, vremuri bune sau de fapt rele dinainte de criză. Mulțumesc, mai președintele. Uh, dați-mi voie să vă spun însă că uh, diferența între supermarketuri și bănci uh, este că nu sunt numai acționari și clienți, ci și depozitari. IMM-uri care își țin banii pentru a plăti salarii, investitori. Deci există o a treia categorie um, care face lucrurile mai complexe. Domnul Lamberts, da, eu îi numesc clime, clienți și ei ar trebui să poată decide cu cine fac afaceri. E, responsa- e și responsabilitatea lor. Există întreprinderi bune și întreprinderi rele și trebuie să alegi. Domnul președinte, bun, păi dacă ar fi așa, nici măcar nu am mai proteja depozitele. Dacă clienții băncilor ar fi supuși disciplinei pieței. Domnul Lamberts, dacă vreți să intrați, intrăm într-o dezbatere, sprijin protecția depozitelor, dar la nivel limitat, nu nelimitat. În regulă, excelent, spune președintele Marco Vali. Relator su intre, ombra su entrambi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră pe ambele dosare și mă voi referi la amândouă, la BRRD. Îmi pare rău că nu am avut oportunitatea de a asculta experți juridici la audiere pentru a vedea care ar putea fi implicațiile în anumite state uh, membre în ceea ce privește uh, transpunerea BRRD și sistemul de recapitalizare internă și noul sistem de rezoluție. În anumite țări există un drept la protecția economiilor uh, personale. mi aș dori un, mi-aș fi dorit un um, aviz juridic și o opinie juridică exprimată în timpul um, audierii. Rezoluția, de exemplu, nu s-a folosit în toate țările. Uh, în Italia, când s-a folosit, a dus la mari probleme. Tocmai de aceea considerăm că BRRD va aduce și mai mare instabilitate în sistem, deoarece contribuabilul până la urmă primește nota de plată. Și cei care au economii recuperesc, recuperează câte ceva. Iar acum asta vedem uh, cu fluxurile de capital. Banii uh, merg către instituții mai mari și asta este o problemă din cauza modului în care este structurată această legislație. În mod mai specific, solicitase mai multă transparență a deciziilor luate în ceea ce privește MREL în cazul uh, rezoluțiilor. Considerăm că asta cade și sub uh, incidența băncilor centrale. Bineînțeles că trebuie să existe un nivel de confidențialitate pentru piață, însă odată ce perioada de sensibilitate a, a trecut, trebuie să existe o divulgare a deciziilor luate și de ce a fost supusă rezoluției o uh, bancă. Am abordat uh, și uh, un alt uh, subiect al uh, tipurilor de datorie. Mi se pare că ar putea fi problematic dacă aceste, nouă produse, aceste noi produse sunt uh, plasate în fonduri de pensii sau de asigurare. Deci, situație în care bani care ar trebui să fie investiți în mod uh, conservator ar ajunge într-un produs care ar fi ușor de uh, supus recapitalizării interne. Asta ar crea o, o, o, o uh, situație complexă din punct de vedere sistemic. Și în ceea ce privește cerințele de capital, suntem de părere că abordarea este una greșită. Sistemul astăzi se concentrează prea mult asupra creditării și uh, nu atât de mult pe active de al doilea și al treilea nivel și cred că asta ne oferă o imagine greșită a sistemului bancar în Europa. Se favorizează băncile mai riscante și asta înseamnă că băncile mai puțin riscante o duc mai rău. Deci, până la urmă, subminăm o parte a sistemului bancar și facilităm o altă parte a sectorului bancar, care, de fapt, ar fi trebuit să fie mai puternic sancționată în urma crizei. Iar apoi, în ceea ce privește obligațiunile suverane și riscul, credem că nu trebuie să ne grăbim să introducem acest nou element. Domnul Zani, acum mulțumesc. Da, aș dori să spun că eu ar fi trebuit să intervin înainte domnului Vali pentru că uh, avem mai mulți membri. Filip vorbea despre obiectivele uh, textului. Cred că sunt două obiective majore. Primul dintre aceste obiective ale pachetului este să corecteze unele dintre greșelile făcute când s-a creat Uniunea Bancară. Unele dintre aceste greșeli au fost deja corectate, însă acest pachet ne permite să Um, le mai corectăm și pe celelalte. Al doilea obiectiv este să reducem riscul la nivel general. Riscul către sistem, um, riscul sistemului bancar și riscul care trece din sistemul bancar către întreaga economie. Nu ar trebui să ne uităm numai la cei care dețin uh, instrumente riscante. Ar trebui să reducem uh, riscul pentru toți uh, cei uh, ale căror viață este influențată de sistemul bancar. În ceea ce privește aspectele specifice ale pachetului, după cum spuneam, încercăm să corectăm um, greșelile legislației anterioare. Important este că trebuie să creăm un sistem și mă gândesc la transpunerea TELAC, care să fie cât se poate de omogen și care să permită un nivel uh, discreționar foarte scăzut din partea autorităților de supraveghere și de reglementare. În Uniunea Bancară, cu supraveghere unică, avem o serie de cazuri care îmi vin în minte și care uh, se aplică în mod omogen diferiților actori. Există și un alt pericol, și anume că s-ar putea să creăm uh, distorsiuni. Fabio De Masi a vorbit despre asta. Dacă, te ui, dacă ne uităm la TELAC și Emrel, am putea să vorbim, avem de-a face cu, un, uh, cu o abordare de la caz la caz, dar asta ar însemna prea multă uh, Uh, putere de decizie pentru autoritățile de supraveghere, ar putea fi decizii influențate de domeniul politic. Asta ar putea fi uh, decizii care nu uh, sunt luate în interesul uh, contribuabilului. Prin acest pachet creăm și un nou um, uh, instrument de datorie Cred că este important pentru că s-ar putea, uh, s-ar putea compensa una dintre marile distorsiuni din BRRD. Ar fi un amortizor de instrumente care pot fi supuse recapitalizării interne, astfel încât cei care au investit în obligațiuni uh, senior și deținătorii de cont sunt protejați. Asta ne-ar permite să Uh, corectăm ceea ce consider eu um, o mare eroare din BRRD. Faptul că uh, cei care au uh, cumpărat instrumente înainte de intrarea în vigoare a BRRD s-ar regăsi supuși unui risc pe care nu l-au luat în considerare. Apoi, rata efectului de levier. Avem nevoie de o rată care să reducă riscul general același lucru fiind valabil pentru datoria suverană. Limitele de poziție pentru expunere la datorie publică ar putea duce la distorsiuni. Băncile sunt cele care dețin aceste instrumente în majoritate. Dacă impunem limite, acest lucru ar putea depune presiune suplimentară asupra datoriei publice uh, ale guvernelor europene, care oricum sunt sub o mare presiune. Mulțumesc! Mulțumesc. În general, în ceea ce privește ordinea, uh, urmăm ordinea grupurilor politice în plen. Nu e, și a, deci aceeași ordine se reflectă și în comisie. Domnul Tani. ENF a fost înainte de FDD. Secretariatul a trimis uh, acest email, un e-mail în acest sens, dar mai puțin important. Uh, Domnul Balț pentru celelalte două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl sprijin pe Gunnar Hockmark în ceea ce privește disciplina de piață menționată de Gunnar Hockmark. Mi se pare important să nu uităm următorul lucru. În primul rând, mărimea de MRL trebuie să o privim, mărimea MRL trebuie să o privim cu ambiție și să ne întrebăm dacă propunerea actuală este suficientă. Un minim de 8% uh, a uh, pasivelor generale este un procentaj care ar mai trebui discutat. Apoi, um, puterea discreționară a um, autorităților de supraveghere nu trebuie să revină la, la status quo la aplicarea standardelor tehnice de reglementare um, actuale în ceea ce privește MREL. Iar în al treilea rând, trebuie să analizăm în mod critic uh, cerințele de sub subordonare pentru a nu fi sub standardul TELAC. În ceea ce privește pachetul pentru, uh, privind uh, cerințele de capital, CRD, CRR, doresc să, să îl sprijin pe Peter Simon în, ceea ce, uh, în cele spuse privind proporționalitatea. Propunerea Comisiei mi se pare uh, prea redusă, um, nu numai la solicitările de raportare și divulgare, ci și dincolo de asta, dacă toate standardele uh, aplicabile băncilor mari ar trebui să se aplice și băncilor mici. Aș uh, dori de asemenea să pledez pentru o regândire a uh, abordării privind uh, băncile de dezvoltare, pentru că trebuie să creăm uh, creștere și locuri de muncă. Doar uh, o decizie bazată pe mărime mi se pare insuficientă și aici sunt de acord cu Peter Zimon de a crea mai multe posibilități care să meargă totuși dincolo de status quo. În ceea ce privește cele spuse de colegul Silva Pereira, aș dori să subliniez că coordonatorii de, cur, de curând au uh, discutat despre uh, acest subiect și au și luat o decizie cu majoritate. Mulțumesc! Mulțumesc! Și Marcus Ferber dorește să intervină. Mulțumesc, da, foarte pe scurt. Trebuie să ne gândim dacă pachetul își merită numele, este într-adevăr un pachet de reducere a riscurilor sau nu contribuie la reducerea riscurilor. Sunt de acord cu cele spuse de Gunnar Hockmark. Al doilea lucru pe care doresc să-l spun în ceea ce privește proporționalitatea, cred că Comisia a numit un singur indicator, și anume volumul bilanțului. Mi se pare cam puțin, pentru că volumul bilanțului uh, nu este un indicator al uh, unei aversiuni uh, sau din potriva al unei a unei afinități pentru risc. Uh, și uh, volumul bilanțului în, în, în funcție de mărimea statului membru poate, uh, cre, poate uh, duce la concluzii uh, greșite. Cred că ar trebui să avem alte criterii, principiul regional, uh, fără activități transfrontaliere, structura investitorilor. voi încerca și aici să contribui uh, prin amendamente, astfel încât să avem un uh, sistem mai coerent, care să se potrivească și în toate statele membre și uh, ca să um, um, reușim să facem în așa fel încât cei care au un uh, model simplu de afaceri să uh, fie uh, supuși unor cerințe mai reduse, iar cei care au o importanță mai mare și sunt mai complexi să fie suficient de bine supravegheați. Cred că există mult loc de îmbunătățire. Această abordare a comisiei mi se pare oarecum trivială și inut, care nu ne aj- și nu cred că ne ajută să mergem mai departe. Uh, Mulțumesc, nu mai văd pe nimeni care dorește să intervină la CHDI. Voi da cuvântul raportorilor, două minute fiecăruia, pentru observațiile finale. Domnul Höckmark, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc. Cred că discuțiile vor continua, mai ales în ceea ce privește procedura fast track. Oricum, marea majoritate dintre noi nu ne împotrivim acestei proceduri, nici de cum. Nu e rău să fim cu toții vioi, dar să o facem în așa fel încât chiar să știm ce facem. Și tre- pentru a te ocupa de ierarhizare trebuie să um, clarifici clar toate aspectele legate de cerințele minime. Deci sunt fel și fel de uh, cerințe um, ce trebuie respectate. Gândiți-vă la articolul 72b. Oricum am avut discuții preliminare deja, s-a lucrat, dar să nu pierdem din vedere că trebuie neapărat clarificat și iarăi repet, că dacă direct, nu vrem să fie slăbită directiva, toate aceste aspecte trebuie să fie văzute prin prisma recapitalizării interne. Și tot cei care doresc să se excludă părți mari din datoria băncilor pentru recapitalizarea internă ar submina însăși disciplina de piață pe care trebuia să o atingă în principiu directiva BRRD. E foarte riscant, din punctul meu de vedere, să spui că ești de acord cu verzii, dar Totuși, de data aceasta, chiar suntem de acord cu verzii. Dar e foarte important să respectăm disciplina de piață. Și vreau să ne asigurăm că o vom respecta și pe viitor. Și asta și în contextul discuțiilor legate de ierarhizare și procedura fast track. Dar nimeni nu se împotrivește disciplinei de piață. Așa cum spuneam mai devreme, băncile nu sunt uh, ca niște supermarketuri. Și tocmai de aceea dispozițiile privitoare la bănci sunt diferite de dispozițiile referitoare la societăți. Domnule președinte, vă rog să discutăm în mod echitabil despre acest subiect. Da, domnule Hockmark, eu cred că până la urmă suntem de acord. Domnul Zigmar. EPP. Azi, în această dimineață, PP-ul, conservatorii, verzii, GUE, fiecare reprezentat de uh, cineva și socialiștii uh, cu toții ne întrebăm dacă pachetul de reducere a riscurilor într-adevăr reduce riscurile și nu mai creează și unele suplimentare. E bine, mi se pare că trebuie să discutăm întregul uh, dosar uh, și toate aspectele sale. Subliniez încă o dată că proporționalitatea o văd în ambele direcții și înspre în sus, deci ce vine cu mult risc poate că poate să mai suporte o, un strat de supraveghere. Iar invers, la proporționalitate în jos, uh, trebuie să avem mai mult decât criteriul uh, bilanțului. Am vorbit despre uh, o relaționare o raportare la mărimea statului membru. Îi mulțumesc și domnului Ferber care a menționat mai multe criterii care toate merită discutate. O serie întreagă de puncte care fac o delimitare calitativă între când o bancă are sau nu nevoie de această uh, reglementare uh, strictă. Exact aceste subiecte uh, vor fi cele pe care le vom discuta în săptămânile până la um, prezentarea raportului. Mulțumesc pentru acest schimb de opinii, pentru că mi-a dat foarte multe idei. Mulțumesc! Thank you very much. Și eu vă mulțumesc pentru ce nu ține de procedura fast track. Calendarul Este, vizează 11 uh, iulie, amendamente până în 4 septembrie și în 7 septembrie. Se vor discuta amendamentele 16 și 19, vot în Econ în octombrie și vot în, în Econ în decembrie. Pentru procedura fast track, deocamdată calendarul nu a fost hotărât. Dar pentru ca trialogurile să poată începe în luna septembrie, avem nevoie de proiectul de raport cel târziu până la finele lunii mai. Asta ca să fie clar pentru toată lumea. Din câte înțeleg, Gunnar dorește să se introducă o a treia categorie de o procedură fast track cu ochii deschiși, să spun așa. Dar Ideea este, într-adevăr, să se ia în considerare absolut toate aspectele. Deci, ne-am putea întoarce asupra hotărârii în privința procedurii fast track odată ce va fi mai clar care sunt uh, elementele de bază și cum se prezintă acestea. Evident, acest lucru nu a a fost făcut astăzi. Da, am auzit uh, ce ai spus, Gunnar, despre nevoia de a lua în seamă uh, fel și fel de elemente dacă e să intrăm în această procedură de fast track. Deocamdată avem o singură hotărâre în această privință a fast track-ului, dar calendar încă nu avem. Trecem acum la evaluare. Dacă îmi permiteți, domnul Höckmark, o hotărâre la nivelul coordonatorilor ar fi binevenită. Da. Păi hotărârea este că deocamdată nu ne ocupăm de fast track și ne vom reîntoarce asupra acestei chestiuni în decursul verii. Dacă e nevoie. Oricum, suntem specialiști. Pervanș. Așa, în trecere, dacă îmi permiteți o observație. Dacă Comisia a propus acest amendament la BRRD pe un dosar diferit, cred că la un moment dat va trebui discutat în uh, comitetul nostru, în comisia noastră în privința rezultatelor, uh, obiectivelor acestui, acestei propuneri. Deci, din punct de vedere legislativ, această hotărâre în privința fast track sau nu ține doar de coordonator. Evident, pot avea niște, loc niște discuții în echipa de negociere, nu neapărat cu întreaga comisie, dar oricum, și în lumina celor spuse de raportor, cred că așa ar trebui să facem. Ulterior, poate vom uh, redeschide acest punct. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Evaluare. Întâi Marcus și apoi vom vedea cine va prelua ștafeta președinției pentru că eu am acum o reuniune foarte importantă. Mă întorc peste o jumătate de oră. So, good morning everybody. Bună dimineața tuturor. Am putea să facem uh, să trecem deci la punctul 10. Avem uh, trei măsuri și două rapoarte. Înainte de toate, permiteți-mi să urez uh, bun venit din partea ESMA doamnei Ivanesca și domnului Van Malsom. Cine vrea să spargă gheața? Comisia? Doamna Zalescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi înainte de toate să mulțumesc membrilor Uh, Comisiei pentru posibilitatea de a discuta împreună în privința punerii în aplicare a uh, agențiilor de rating CRA 3 și regulamentul în această privință. Poate știți faptul că Comisiei uh, i s-a încredințat sarcina de a adopta o serie de măsuri de nivel 2 și o serie de rapoarte. Uh, îmi face o mare plăcere să vă spun că toate aceste sarcini au fost duse cu bine la bun sfârșit. De fapt, uh, le-am dus la bun sfârșit încă din octombrie anul trecut. E vorba în special despre următoarele documente. În septembrie 2014 am adoptat trei standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește platforma europeană pentru rating – Uh, uh, taxele aplicate de agențiile de rating către clienți și uh, facerea publică a informațiilor în privința instrumentelor de finanță structurate. Un alt obiectiv de un la bun sfârșit um, a avut loc în 2014. Este vorba despre raportul în privința bonității Um, dat, pentru dat, datorile suverane și apoi în octombrie 2016 am adoptat un raport în care se face o evaluare a situației actuale pe piața um, ratingului de credite și în care se evaluează de asemenea și impactul și eficiența dispozițiilor cheie în privin, din uh, regulamentul privind agențiile de rating. În acest raport um, există patru mandate de raportare diferite în baza regulamentului. În privința raportului de anul trecut, vă aș putea spune um, câteva dintre concluziile cheie trase de comisie pe baza analizei um, bazate pe datele pe care le-am primit de la piață și uh, de la ESMA. Era vorba despre obiectivele cheie ale regulamentului, de fapt. În primul rând, în ceea ce privește uh, faptul că se suprabazează pe ratingurile de credit, uh, practic nu există alternative um, fezabile actualmente care ar putea să înlocuiască ratingurile de credite externe, ci doar instrumente complementare care i-ar putea ajuta pe investitori să evalueze riscul. Așadar, Comisia încurajează și a încurajat agențiile de supraveghere să continue promovarea echilibrării um, bazării mecan, uh, mecanice pe ratingurile de credit prin asigurarea participanților la piață, că, prin asigurarea că aceștia se folosesc de instrumentele avute la dispoziție. Noi, Comisia, ne vom continua monitorizarea în privința situației pe piață și toate evoluțiile în această privință. În ceea ce privește concurența, în ciuda măsurilor reglementare existente, piața rămâne tot foarte concentrată, iar acest lucru se datorează <clears throat> în mare parte însăși naturii uh, pieței uh, agențiilor de rating, Uh, care se bazează foarte mult pe cerere și ofertă. Deci cererea și oferta merg mână în mână. Emitenții preferă să folosească acele agenții de rating recunoscute de mari investitori, iar investitorii vor să folosească agențiile de rating care pot oferi o acoperire cât mai mare a emitenților și instrumentelor în care sunt interesați aceștia. Noi continuăm, precum am spus, să monitorizăm piața, dar s-ar putea să fie destul de greu ca această situație să fie schimbată. Oricum, încercăm să evităm ca altcineva să intre pe piață și am făcut ace- ă, ă, să evităm barierele la intrarea pe piață, cum am făcut de Um, curând prin uh, cartografierea agențiilor de rating propusă de ESA, de Autoritatea Europeană de Supraveghere. Ideea este de a asigura un tratament echitabil al ratingurilor acestor agenții, indiferent de mărimea acestora. Deci Comisia va continua să, promote o, să promoveze o acceptare cât mai amplă cu putință a, și a agențiilor mici de rating. În ceea ce privește regulile de guvernanță și conflictele de interese, noi considerăm că măsurile adoptate au un caracter eminamente preventiv. Așadar, acesta ar trebui să-și aducă contribuția la sporirea tendinței, ă, la sporirea independenței agențiilor de rating, și credem că așa și ESMA se poate asigura că agențiile de pe piață îndeplinesc aceste criterii. Însă, totuși, am remarcat că în privința proporționalității anumitor măsuri există semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește sancțiunile. în față de profitul acestor, cifra de afaceri a acestor agenții de rating care poate diferi foarte mult de la una la alta, deci oricum vom, vom continua analiza noastră în privința pieței pentru a vedea care poate fi uh, efectul acestor măsuri. În ceea ce privește instrumentele financiare structurate, raportul trage concluzia din 2016 că încă este mult prea devreme pentru a evalua impactul acestui regulament având în vedere că anumite dispoziții încă nu au fost aplicate în practică. În fine, în ceea ce privește dezvoltarea unei evaluări a bonității europene în privința datoriei publice, Deocamdată noi considerăm că nu este nevoie ca o, să existe o agenție de rating europeană specializată în uh, datoria publică sau vreo uh, fundație pentru aceste ratinguri de credit. Noi credem că practic ar fi vorba de mult prea mulți bani cheltuiți și apoi uh, ar ar exista semne de întrebare și în privința independenței unei astfel de agenții. În drept concluzie generală, raportul uh, indică că noile măsuri din regulament ar trebui să aibă un impact pe termen lung pozitiv uh, pe piața ratingului de credit, dar mai avem încă nevoie de timp pentru a vedea care este impactul general al acestor măsuri. Pe scurt, acestea sunt concluziile principale ale raportului. Comisia, în strânsă cooperare cu ESMA, va continua monitorizarea uh, mișcărilor de pe piață, și înainte de a, va face acest lucru înainte de a adopta vreo măsură nouă sau suplimentară. Deci continuăm monitorizarea, ne facem treaba la nivel intern, dar nu doar atât, ci cooperăm strâns și cu agențiile. Vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul ESMA. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru uh, sesiunea de evaluare în privința măsurilor de nivel 2 și mă bucur de ocazia oferită pentru a vă spune câteva lucruri despre experiența ESMA în uh, privința acestor elemente. În primul rând, permiteți-mi să vă ofer un context în ceea ce privește regulamentul uh, privind agențiile de rating și uh, activitatea noastră în privința uh, nivelului 2. Apoi voi vorbi și despre agențiile de rating 3 și ce vom face pe viitor. Întâi și întâi o privire de ansamblu în privința cadrului juridic al agențiilor de rating și activitatea noastră. Primul regulament care datează din 2009 era, a fost foarte util, crucial chiar, uh, um, și-a reprezentat un element cheie pentru uh, redresarea celor lacune care au dus la criza financiară din 2008. A jucat și continuă să, fa- să joace un rol cheie în asigurarea um, protecției investitorilor, în asigurarea stabilității financiare și a bunei funcționări a pieței interne. ESMA a intrat pe scenă împreună cu regulamentul privind agențiile de reglementare 2, începând cu 2011. La acea vreme, prioritatea noastră era de a asigura o supraveghere credibilă și eficientă a tuturor agențiile de rating din Uniunea Europeană, iar măsurile de nivel 2 au, erau, s-au concentrat mai degrabă pe uh, uh structurile de raportare, odată cu uh, introducerea agențiilor uh, de nivel 3 în 2013 în 2013, ni s-a cerut să mergem mai departe în activitățile de supraveghere. Am dezvoltat o serie de norme tehnice suplimentare și platforme IT pentru a aduce consiliere tehnică mai multor, pe mai multe chestiuni foarte complexe și mă bucur că toate uh, standardele care ni s-au cerut au fost puse la punct. În ceea ce privește standardele tehnice, poate cel mai vizibil din afară este platforma europeană privind ratingurile, uh, care există din decembrie 2016. Este vorba despre un portal care permite consumatorilor și investitorilor să vadă care sunt ratingurile de credit pentru orice entitate. Această platformă a îmbunătățit accesul la datele privind ratingul creditelor și a simplificat uh, accesul investitorilor. E vorba despre un uh, standard tehnic, o normă tehnică. Informațiile colectate ne vor permite să vedem mai bine care sunt taxele pe care le uh, aplică agențiile de rating, să verificăm uh, practicile discriminatorii de stabilire a preurilor și să ne asigurăm că se respectă principiul uh, concurenței echitabile. Standardele noastre uh, tehnice de CRA 3 au încercat să stabilească o platformă care să sporească transparența instrumentelor financiare, prin anumite formulare standard de raportare. În, uh, precum am spus, va fi foarte greu ca atâta timp cât uh, se fac încă trimiteri la ratingurile cheie, nu se rezolvă, nici noi nu vom reuși să ne ducem treaba la bun sfârșit. Noi am cerut, deci, să ne concentrăm pe echilibrarea um, dependenței mecanice în ceea ce privește ratingurile de uh, credit. Împreună cu colegii de la EPA și EIOPA am uh, publicat uh, o serie de uh, practici de supraveghere în decembrie 2016. Oricum e clar că această piață rămână concentrată în Uniunea Europeană între trei sau patru mari argenții. Oricum vom continua să conlucrăm cu colegii pentru a ne asigura că uh, funcționarea este una cât mai bună cu putință. Vrem să există o abordare armonizată mm, atât pentru agențiile mari cât și cele mici. V-aș atrage atenția de asemenea asupra eficacitatea măsurilor ESMA, noi considerăm că încă se mai poate ca aceste competențe să fie îmbunătățite pentru a asigura o, un regim de sancțiuni mai bun. Acest lucru s-ar putea face dacă toate cerințele din regulamentul CERA ar fi respectate. Noi credem că aceste schimbări sunt cruciale dacă dorim uh, îmbunătățirea credibilității uh, cadrului actual. În fine, permiteți-mi să vorbesc despre viitorul apropiat. Ați putut vedea în ultima lună că ESMA a publicat un document de consultare pe marginea revizuirii uh, liniilor de orientare pentru creditele ratingurile de credit din Uniunea Europene. Este vorba despre țări ter, despre agenții din ter, țări terțe care au fost care au primit, să spun așa, binecuvântarea din partea unor agenții europene. Până în iunie 2018 trebuie să ne asigurăm că aceste ratinguri vor continua să respecte standardele ridicate din regulamentul CRA. În concluzie, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru tot interesul pe care îl acordați activității ESMA. Vom continua monitorizarea activă a eficacității acestui regulament pentru a ne asigura că acesta continuă să atingă un nivel înalt de protecție pentru investitori și pentru utilizatorii ratingurilor, pentru stabilitatea financiară și o bună funcționare a pieței unice. Dacă e nevoie, vom propune chiar revizuirea standardelor tehnice existente. Vă stau la dispoziție pentru vară răspunde la întrebări. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul raportor. Paul? Uh, Paul Tang, mulțumesc foarte mult. Uh, domnule președinte, aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților comisiei pentru prezență. Sigur că în astfel de reuniuni putem discuta ce s-a făcut, dar și ce nu s-a făcut. Apoi, e un motiv uh, întemeiat, cred, să spunem uh, ce nu s-a făcut, pentru că m-aș simți extrem de prost, mai ales dacă Comisia spune că nu există altă alternativă. Pentru că constatăm că există probleme, o piață extrem de concentrată, trei uh, companii care ocupă 93%, bineînțeles e vorba de companii americane și nu se schimbă situația, practic nici nu așteptăm schimbări. Și dacă mai adăugăm și faptul că agențiile mici uh, de creating vin la noi și spun că BCE-ul le blochează practic intrarea pe piață, nu cred că uh, putem doar să stăm relaxați și să uh, așteptăm să se schimbe ceva. Uh, vă pot spune, de fapt, care vor fi uh, schimbările. Vom uh, asista la o dominație acestor trei mari companii pe anii viitori. Eu cred și cred că și Comisia crede acest lucru că în, într-o piață uh, a concurenței, în care există o diversitate opiniilor, mi-ar plăcea să avem mai mulți actori, să ne asigurăm că există o diversitate opiniilor pe această piață. Și nu înțeleg de ce Comisia, cumva așa, uh, din start, uh, respinge această idee a unei uh, agenții de rating publice, pentru că am avea un, un competitor în plus, dar ar aduce și varietatea necesară pe această piață. Deci uh, ne explicați de ce nu sunteți de acord cu astfel de agenție publică și mi-ar plăcea să ne mai spuneți și ceva în legătură cu rolul BCE pentru a bloca intrarea micilor uh, companii. De aceea mă simt eu prost aici. Un al doilea motiv e că Parlamentul European uh, încearcă să găsească alternative care însă nu sunt adoptate de către Comisia Europeană. Faptul că toată lumea se bazează Apropo și la dosarul uh, CRR, deci cu securitizarea, asistăm la acea situație. Ne bazăm exclusiv uh, pe aceste firme. Parlamentul European a spus că ar fi bine să schimbăm ierarhia metodelor. Haideți să avem o abordare standardizată mm, e o opțiune posibilă. Apoi, la ESMA există baza de date privind produsele structurate și, de altfel, Parlamentul European a făcut o propunere în dosarul STS pentru a ne asigura că avem o supraveghere a pieței de uh, supraveghere și apoi să ne asigurăm că investitorii primesc uh, sau au acces la informația uh, necesară pentru a evalua aceste produse extrem de complexe. Și aș spune că, da, într-adevăr, există Uh, abordări diferite, dar că există și alternative și Parlamentul European uh, chiar exercită presiune. Mă bucur de sprijinul uh, colegilor în acest sens. Șapte din cele 41 de uh, CR-uri înregistrate sunt, au sediul în Regatul Unit. Mi-ar plăcea să, spun, să ne spuneți cum credeți că a evaluat situația pe viitor, având în vedere că avem această concentrare dar și faptul că ne bazăm doar pe uh, aceste uh, agenții de rating care uh, vor rămâne în Regatul unii dar care nu vor mai fi afectate de legislația europeană. Mulțumesc. Mulțumim. Dau cuvântul vorbitorilor din partea grupurilor politice, doamna Pietikainen. Vă rog, mulțumesc. În primul rând, au fost eh, exprimate foarte multe critici. Eu aș eh, putea să vă spun că suntem eh, satisfăcuți de activitatea Comisiei și a ESMA în acest domeniu. În primul rând, sunt de acord că avem o serie de probleme cu agențiile de rating și cu regulamentul respectiv. În primul rând, această concentrație foarte puternică pe piață, dar nu văd cum o agenție de rating publică ar aduce o valoare adăugată. Că e vorba de uh, munca de uh, rating sau uh, faptul că toată lumea s-ar uh, baza exclusiv pe uh, opinia publică. Deci, cu toate, oricare ar fi uh, intențiile creării unei astfel de agenții publice, noi credem că rezultatele ar fi uh, mai degrabă negative. Ideea este să avem o uh, metodologie sănătoasă, solidă, dar uh, nu avem uh, analiza obiectivă a uh, viitorului uh, acestei piețe. Deci, uh, cel mai important e să avem o supraveghere de calitate, să avem transparență, să avem uh, agenții de rating de calitate. Și cred că platforma europeană de rating, dacă va fi uh, uh, extinsă, poate fi acest forum necesar pentru a avea comparabilitate și pentru a avea o analiză mai aprofundată a metodologiei folosite la uh, Uh, uh, în diversele agenții de rating. Da, de fapt, eu aș vrea să avem mai multă varietate a agențiilor de rating decât în prezent. Pentru că uh, e clar că obiectivul nostru este să avem un rating mai de calitate pe viitor. Deci, concentrarea pe piață e o problemă și ar fi bine să avem o varietate a agențiilor de rating uh, mai mare și în Europa. Dar nu prea putem face multe. Pentru că e o activitate extrem de costisitoare, de solicitantă și nu cred că există prea mulți dornici să intre pe această piață. Nu e la fel ca pe sectorul în, în domeniul bancar. Dar mie mi-ar plăcea să punem mai mult accentul pe felul în care activitatea de supraveghere care pare să funcționeze bine, dar cât de bine funcționează în ce privește guvernanța agențiilor de rating și conflictul de interese, care s-ar putea să nu fie neapărat uh, planificat, dar să existe totuși uh, atitudini părtinitoare în ce privește analiza actorilor uh, publici și privați. În orice caz m-ar interesa poziția ESMA în acest uh, domeniu. Având în vedere că piața este extrem de concentrată, probabil că pe viitor vom depinde tot mai mult de uh, rating extern și pentru a avea acest control de calitate e nevoie de un proces sprijinit de către Uniunea Europeană în acest domeniu. Apoi o întrebare pentru viitor. Știm că există un grup de lucru privind uh, finanțe durabile la comisie, unde există foarte multe dezbatere în legătură cu eficiența cheltuielilor. Dacă, de exemplu, ar trebui ca în activitatea de rating să fie incluse și cheltuielile de mediu, de exemplu, Aș dori să știu dacă Comisia intenționează să uh, includă și uh, aceste aspecte pe viitor, în ce privește evaluarea de calitate sau chestiunile de guvernanță sau uh, RTS uh, de nivelul 2. Mulțumesc! Mulțumim! În numele grupului ECR, Ashley Fox, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Când am început să mă ocup de aceste agenții de rating, eram cu domnul Dominici. A fost unul dintre primele dosare de care m-am ocupat când a fost ales în 2009. Și de atunci încoace, obiectivele Parlamentului au fost aceleași. Doream o transparență sporită și să reducem potențialul de conflicte de interese. Și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei și ESMA pentru prezentări Cred că regulamentul adoptat ne-a ajutat în acest, uh, atingerea acestor obiective. Doream și să reducem dependența de aceste agenții de uh, rating și să credem uh, concurența. Și în aceste domenii cred că am eșuat lamentabil, dar nu cred că e o surpriză, pentru că nu cred că e ușor să legiferezi de la Parlamentul European și apoi, dintr-o dată, să apară noi actori pe piață. Și Uh, apoi uh, ca actorii de pe piață să se bazeze mai puțin pe agențiile de rating. Având în vedere mai ales că noi la Parlamentul European nu procedăm la fel, pentru că eram raportor pentru agențiile de rating 3, CRA 3, eram și raportor pentru solvabilitate 2 prin care încercam să consfințim prin lege că anumite instituții puteau uh, inve, uh, uh investi doar în anumite uh, instituții cu un uh, anumit uh, rating. Deci, nu, vă, uh, nu, nu fi surprinși de faptul că am legiferat în două uh, direcții opuse. În ceea ce privește crederea, uh, creșterea competiției, aș dori să întreb uh, ESMA și Comisia care este evaluarea pe care au efectuat-o a poverii suplimentare administrative pe care acest regulament îl reprezintă pentru agențiile de rating. Pentru că, bineînțeles că cele trei mari firme americane pe care le-a menționat domnul Tang și care nu prea-i plac, sunt mult mai uh, abilitate să uh, facă față acestei poveri administrative decât noi actori de pe piață și uh, dacă impunem această povară administrativă asupra acestor uh, noi actori, de ce ne mirăm că aceste trei mari firme uh, continuă să prospere? M-ar interesa dacă a existat o evaluare și bănuiesc că această administrație, această povară administrativă face intrarea noilor actori pe piață mai dificilă. E o povară pe care noi am impus-o. E clar că pentru comisie s-ar putea să nu existe uh, o plusvaloare a unei agenții publice, pentru că obiectivul ei ar fi să spună investitorilor ce bine ar fi să investească în datoria grecească. Ar fi doar uh, o decizie politică și, practic, uh, nimeni nu i-ar acorda nici cea mai mică atenție. Și dacă domnul Tang, socialiștii și prietenii Uh, ecologiști cred că aduce plus valoare, atunci îi invit să folosească banii proprii pentru a înființa o astfel agenție publică și să le spună uh, investitorilor ce afacere de succes ar fi să investească în datoria uh, grecească. Ar fi o pierdere totală de vreme și de bani ai contribuabililor. Ultimul RTS a intrat în 1 ianuarie 2017, deci e prea devreme să evaluăm dacă acest regulament a fost de succes sau nu. Și mă îngrijorează faptul că ă, vă gândiți la ă, reglementări suplimentare în domeniul sprijinirii. Noi avem o problemă cu suprareglementarea. Noi nu permitem instituțiilor financiare să aibă nicio perioadă de calm. Tot timpul încercăm să schimbăm ceva. Părem că vrem să arătăm că suntem activi. Am avut aceeași problemă cu CRR-ul. Ne-am obișnuit cu un set de reguli, e vorba de sectorul bancar, și le-am și schimbat între timp. Deci, încă o dată, haideți să lăsăm pe aceste agenții de rating să lucreze câțiva ani. Nu vă mai tot băgați uh, nasul în afacerile lor, dați-le 2-3 ani și faceți o evaluare după această perioadă ca să vedeți dacă e nevoie de schimbări. ESMA, întotdeauna spuneți că uh, nu aveți personal la dispoziție, că avem nevoie de mai mulți uh, colaboratori, avem nevoie de mai mulți bani, avem o răspundere imensă. Păi nu mai faceți uh, uh, astfel de lucruri. Lăsați-le ceva timp la dispoziție. Un răgaz suprareglementarea nu împiedică totuși crearea unei uh, agenții care au apărut ca ciupercile după ploaie după uh, adoptarea acestui nou regulament, dar poate este o altă dezbatere. Cora van den Noizer, acum în numele grupului ALTE. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, Comisiei și reprezentantului ESMA pentru acest schimb de vederi. Rapoartele de la Comisie și ESMA și faptul că toate aceste măsuri de nivelul 2 sunt uh, în aplicare ne oferă oportunitatea să vedem dacă am uh, făcut bine că am uh, reformat piața agențiilor de rating. S-a spus faptul că scopul nostru principal era să aducem mai multă concurență și aici aș avea câteva întrebări. Dacă ne uităm la cum arată peisajul, e ca un, e ca un campionat olandez Uh, uh, sunt întotdeauna două echipe. Anul acesta uh, Feyenoord uh, va ajunge în Liga, Liga Campionilor. Dar comparația se oprește aici pentru că în Liga Olandeză de fotbal încă se poate ca o altă echipă, o echipă mai mică să câștige copa, cum s-a întâmplat recent uh, cu vitese. Din păcate nu e posibil și în piața agențiilor de rating, pentru că e o piață complet închisă, e un oligopol, 93% uh, din această piață e, sunt uh, deținute doar de trei actori. Există noi actori pe piață, numeroși, dar sunt foarte mici. Și uh, majoritatea acestor agenții de rating nu sunt recunoscute ca evaluări ca instituții de efectuare a ratingului de către de către BCE. În cazul unei agenții uh, canadiene, faptul că uh, BCE a recunoscut uh, această agenție de rating i-a permis să ocupe un rol mai important pe piață. Deci aș dori să știu dacă ați vorbit, dacă ESMA a vorbit cu BCE și care au fost rezultatele dezbaterilor. Ați ajuns la concluzii concrete? Și aș mai avea și eu o două întrebare. Amendamentul la regulamentul din 2013 au introdus la articolul 8D cerința de a numi Uh, o, un alt set de reguli privind agențiile de rating. Ar trebui să fie vizate agențiile cu o cotă de piață de mai mică de 10%. În 2016, Comisia a spus că e, e prea devreme să facă o evaluare a acestei prevederi, dar ajuns și la concluzia că ea nu a fost uh, pusă în aplicare pe deplin la nivel național. Uh, la jumătate de an mai târziu, care este evaluarea Comisiei? Această prevedere a fost sau nu pusă în aplicare la nivel european? e faptul că e uh, voluntară, uh, că nu duce la apariția pe piață a acestor agenții mai mici și nu credeți că totul e la uh, cheremul emitenților și nu se ține cont de criterii obiective? Și apoi raportul Comisiei din octombrie anul trecut uh, susține că sancțiunile în cazul conflictului de interes nu au un efect de descurajare. Aș dori să știu dacă uh, s-a gândit uh, Comisia sau ESMA la rezultatele acestui studiu. Mulțumesc. În numele versilor, nu întâi GUE, doamna Marisa Matias, dar nu este în sală. Nu știu dacă mai reprezintă altcineva grupul GUE. Nu? Atunci îi dau cuvântul domnului Sven Gigold în numele versilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Și îmi amintesc foarte bine dezbaterile de pe atunci, din 2009. Și aș dori să spun că am avut obiective foarte clare și de aceea cred că suntem îndreptățiți să evaluăm dacă le-am le, -am, le -am atins sau nu voia mai multă concurență, mai mulți actori pe piață și cred că e momentul să abordăm aceste întrebări. Aș dori însă să-i spună prietenului meu Ashley Fox că versii n-au fost niciodată pentru astfel de agenție de rating publică și poate ar fi mai bine să vă gândiți la aceste dezbateri. Noi am fost pentru o fundație care să nu facă obiectul influenței politice, pentru că împărtășesc aceleași temeri, ca și tine, dragă Ashley. Dacă ar fi vorba de un actor public, ar uh, fi influențat de presiunea publică și nu, avea, nu am avea uh, ratinguri de calitate. Dar există literatură de specialitate foarte bună în legătură cu soluții alternative. Și între o agenție publică de rating și oligopolul la care asistăm în prezent, există soluții posibile. Avem uh, piața privată și avem și posibilitatea de a avea un sistem diferit de a, a, a obține ratingul de reglementare pe care îl cerem noi. De exemplu, am putea avea o fundație de rating, astfel încât actorii mai mici să uh, primească contracte și să nu fie doar emitenții de, produ- uh, de produse să fie cei care aleg uh, unul dintre cei trei actori majori de pe piață. Există literatură de specialitate foarte interesantă. Aș dori să întreb Comisia dacă a citit-o, dacă uh, Uh, consideră că aceste opțiuni sunt uh, viabile și așa mai departe. Aș mai avea o întrebare, pentru că sunt doar dintr-un punct de vedere de, ac- uh, de acord cu Ashley, acum trebuie să ne axăm pe punerea în aplicare a regulilor existente. Am votat o regulă pe atunci, articolul 8b, cu privire la informarea pentru instrumente de finanțare structurate. S-a cerut crearea unei baze de date pentru aceste instrumente extrem de complexe, pentru a înlesni Uh, accesul actorilor de pe piață să intre pe piață. Aș dori să știu unde se află această bază de date, ce ați făcut pentru a cere EMA, ESMA să se asigure că prevederile de la articolul 8b uh, sunt respectate, sunt puse în aplicare. Ce ați făcut pentru a vă asigura că tot ce am hotărât a fost pus în aplicare? și dacă nu a fost pus în aplicare, ați putea să ne uh, prezentați un termen limită până uh, la care vă veți asigura că legea se aplică. Mulțumesc! Și eu m-am înscris la Catch the Eye. Aș dori să știu dacă mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Dacă nu, atunci doresc să mai îngreunez uh, sarcina invitațiilor pentru că ați avut uh, multe întrebări. O să vă dăm și timpul uh, să răspundeți. Nu știu dacă va fi necesar. Ca și colegul Tang, aș dori să mă refer la cererea sau doleanțele Parlamentului European. Nu mă refer la partea concurență, care e clar că e un obiectiv care nu a fost îndeplinit. A, spune, a spus acest lucru și nu putem să ne mulțumim cu starea actuală. Dar, dincolo de crearea unei agenții europene, eu cred că Parlamentul European a insistat și pe criterii sociale și de mediu în felul în care agențiile de rating uh, lucrează. Cum a evoluat uh, situația? Pentru că e un subiect tot mai uh, actual. Și aș mai adăuga că dacă astăzi ar trebui să rescriem legislația respectivă, am adăugat această obligație de monitorizare în ce privește declarațiile fiscale ale uh, companiilor care fac obiectul ratingului. Și în revizuirea liniilor directoare, cred că ar fi bine să atragem atenția asupra acestor uh, criterii uh, de credibilitate și de uh, practici fis fiscale păguboase. Tot printre doleanțele Parlamentului figura și ingerența uh, ingerența agențiilor de rating în procese politice sau în consultări politice, să zicem. Și eu am fost uh, extrem de șocată să văd că Standard Poor's a <clears throat> notat a notat credibilitatea uh, candidaților la alegerile primare și că s-au exprimat și în ce privește uh, Uh, victoria domnilor Fion sau Macron. Nu o să dau decât acești, aceste două nume. Și, în fine, modelul pe care îl reprezintă acest proces de endorsement, de sprijinire a agențiilor de rating, ar putea să fie folosit și în alte domenii. Aici e o întrebare pentru reprezentanta Comisiei, dar și ESMA poate să se exprime. În ce privește Brexitul, v-ați gândit la această perspectivă? Cum ar putea să fie un model uh, adaptat la înregistrarea unor alte structuri decât agențiile de rating? Iată că am terminat uh, cu meniul pentru fiecare reprezentant. Aveți șapte minute pentru a răspunde. Nu știu cine dorește să ia cuvântul uh, întâi. O facem în aceeași ordine? Reprezentanta Comisiei, vă rog. Thank you very much. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Many questions, you know, and I'm just wondering from which uh, sunt multe întrebări și mă gândesc de la care capăt să încep. Dacă nu voi reuși să acopăr toate întrebările, um, puteți să ni le trimiteți și în scris și vom răspunde. În ceea ce privește Um, concurența, s-au um, exprimat multe opinii și și noi dezbatem uh, la comisie întotdeauna. Încercăm să găsim că, um, căi pentru a îmbunătăți situația. Piața, în general, dictează cum sunt folosite agențiile de rating și e dificil să nu impui, să impui anumite lucruri și să faci schimbări rapide. Însă important pentru noi este să existe transparență, calitate, guvernanță și să evităm conflictele de interes. Este ceva ce oferă calitate ratingurilor uh, disponibile pentru investitori și pentru emitenți. În ceea ce privește intrarea pe piață Uh, a unor noi agenții. Cred că și aici am făcut destul de mult. Multe agenții mici uh, supra, sunt supravegheate în momentul de față de ESMA. Însă cele mai mici încearcă întotdeauna să-și găsească o nișă pe piață. Deci noi uh, primim feedback de la aceste agenții de rating și este clar că trebuie să lucrăm la proporționalitatea anumitor măsuri în special uh, sancțiunile. Sancțiuni um, foarte mari comparative cu cifra de afaceri pentru agențiile mici, dar care sunt neglijabile pentru cele mari. Și mai există poate și alte domenii în care proporționalitatea nu este atinsă. În momentul de față, la comisie, lucrăm la o evaluare internă pentru a încerca să vedem ce mai putem îmbunătăți în acest uh, domeniu în același timp fără a uh, compromite calitatea ratingurilor. Este ceva foarte important și este și obiectivul uh, regulamentelor. În ceea ce privește criteriile sociale, de mediu, declarațiile fiscale, cred că întrebarea este o întrebare la care putea răspunde ESMA, pentru că uh, este vorba de criteriile de înregistrare la agenție. În ceea ce privește dependența prea mare de ratingurile externe, noi am propus diferite instrumente în raport care pot fi folosite pentru a reduce această dependență. Însă multe dintre aceste instrumente pot fi scumpe, mai ales pentru investitori individuali. însă în continuare vor avea acces la informații, platformele oferă acest acces la informații, deci uh, această transparență oferă mai multe informații pentru investitorii individuali uh, și multe din instrumentele propuse nu sunt atât de scumpe. În ceea ce privește uh, băncile europene, suntem conștienți că unele dintre micile Um, agenții de rating nu sunt considerate ca fiind neapărat relevante. Știu că au existat discuții și în uh, trecut, dar nu știu care este situația actuală. Am luat însă notă de această întrebare și uh, o voi uh, transmite uh, managementului. Um, faptul că s-a menționat acest subiect, așadar. Ce facem întotdeauna este să încercăm să creăm conștientizare referitoare la acest subiect și să încercăm să promovăm toate aceste instrumente uh, pe piață. Însă cred că va mai dura ceva timp. Regulamentele noastre sunt destul de noi. Unele dintre măsuri devin aplicabile numai la începutul acestui an. Există o serie întreagă de măsuri care sunt noi pentru piețe. Din punctul nostru de vedere, mai este nevoie de timp pentru a vedea care va fi efectul acestor uh, reglementări. Însă pe anumite puncte, sancțiunile, proporționalitatea, lucrăm uh, deja la acestea. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, dar, dar după cum spuneam, primim cu plăcere aceste întrebări și le vom găsi și un răspuns. Mulțumesc, spune doamna președinte, ESMA acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa este, au fost adresate multe întrebări. În calitate de responsabil de la ESMA, Uh, eu mă ocup mai degrabă de supraveghere, nu atât de concurență. Însă, uh, pentru a vă răspunde, este în mod clar noi punem uh, foarte mare accent pe calitatea ratingurilor pentru agențiile de uh, rating și cele mai mari uh, trei întreprinderi uh, nu sunt o excepție, bineînțeles. Acesta este motivul pentru care ESMA petrece foarte mult timp și, și cheltuie foarte mult export, efort pe validarea de metode, pe guvernanță, pe revizuiri independente și nu numai astfel încât să oferim o bază pentru calitate, având în vedere că există așa un nivel uh, ridicat de concentrare, de concentrație. Apoi, uh, pe, um, accesul la piață, cât de greu este. Răspunsul bazat pe statistici este că nu este atât de greu. În momentul de față există 39 de agenții de rating înregistrate, grupate uh, devin aproximativ 25, 4 certificate, bazate pe media anuală, sunt 2-3 agenții noi în fiecare an și sunt uh, mici și medii, deci uh, nu, aș, nu aș spune că este imposibil accesul la piață. În ceea ce privește uh, endorsementul, sprijinul și orientările în acest sens și de ce nu sunt lăsate în pace agențiile de uh, rating, e, mai, e prea multă reglementare. Răspunsul este că, în calitate de supraveghetor, preferăm să nu lăsăm în pace uh, agențiile de rating dacă este nevoie să le mm, împingem în direcția cea bună. În ceea ce privește orientările, ele există deja, dar trebuie revizuite. În primul rând pentru că este o obligație conform legii și în al doilea rând deoarece uh, CRA 3 uh, trebuie să fie luat în considerare și să se revizuiască cadrul. Nu este mai multă legislație, ci se adaptează orientările la legislația actuală. În ceea ce privește agențiile mai mici, am uh, încercat să oferim un briefing de supraveghere astfel încât să ajutăm mai mulți participanți să creeze o bază pentru a respecta această regulă specifică. În ceea ce privește structura uh, datelor uh, financiare, considerăm că este un instrument foarte important uh, și poate fi un instrument important pentru piețe. Lucrăm la asta ca parte din, uh, regulament, din solicitările, din cerințele STS și asta va duce la crearea unei baze de date publice și asta va permite Uh, părților interesate să-și facă propriile analize. Mi se pare un lucru important. Iar apoi, în ceea ce privește endorsementul și modelul de Brexit pentru viitor, singurul lucru pe care aș dori să-l spun este următorul. Dacă ne gândim că din ratingurile actuale care pot fi folosite pentru scopuri de reglementare, 72% sunt din exteriorul Uniunii Europene, putem vedea uh, substanța acestui întreg exercițiu. Deci, uh, revizuirea guideline-urilor, orientărilor de endorsement sunt foarte importante pentru a clarifica puterile pe care le are ESMA asupra supravegherii acestor ratinguri. Deci, um, um, Regatul Unit va fi un stat terț. Um, cele mai multe agenții sunt uh, în Londra, deci aceste orientări de avizare sunt foarte importante. Um, yeah, finally on um, ERP. Și în ce privește ERP, abia s-a început cu asta anul trecut. Din perspectiva noastră este o bază de date foarte interesantă. Um, trebuie să vedem care va fi rezultatul când oamenii vor începe să îl și folosească mai mult pe piață. E prea devreme să ne dăm seama care va fi efectul uh, imediat al ERP. Mulțumesc! Și în ceea ce privește conflictul de interese, spune doamna președinte, pentru că nu ați spus nimic în acest sens. Um, regarding conflict of interest, uh, obviously uh, this is. Uh... În ceea ce privește conflictul de interese, este una dintre prioritățile noastre la supraveghere. Am încercat să răspund la această uh, întrebare la primul punct când am vorbit despre uh, Um, centrul de greutate al activității de supraveghere a ESMA, de exemplu, um, directorii non-executivi și independența lor, structurile de guvernanță, toate acestea sunt importante pentru a rezolva problemele existente în ceea ce privește conflictul de interes. Pentru că, bineînțeles, acest lucru poate afecta calitatea ratingurilor. Pentru ESMA, bineînțeles, noi uh, lucrăm în domeniul de aplicare al nivelului 1 și 2. În acest context uh, putem uh, să ne concentrăm asupra chestiunilor de guvernanță. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste schimburi. A fost important um, ca Comisia Econ să poată examina aceste două rapoarte în ceea ce privește agențiile de rating încheiem cu acest punct. Ajungem la punctul 11 de pe ordinea noastră de zi, însă nu îl văd pe raportorul nostru. Relocuiește cineva? Doamna Van Nieuwenhuizen, da. În regulă, deci putem uh, deschide acest uh, punct. Este vorba de examinarea amendamentelor la un aviz pentru Comisia IMCO în ceea ce privește soluționarea litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană. Doamnă Van Nieuwenhuizen, aveți cuvântul. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, raportorul uh, mulțumește tuturor uh, pentru contribuții și pentru amendamentele depuse la proiectul de raport. Se pare că există un consens că întreprinderile trebuie să-și plătească uh, Um, taxele acolo unde primesc, uh, unde obțin profiturile. Atât dubla impunere cât și dubla impunere au efecte negative. Unii contribuabili preferă să accepte dubla impunere decât să uh, cheltuie timp și bani în proceduri dificile care nu garantează uh, o decizie finală care să elimine dubla impunere. Raportorul s-a bucurat de amendamentele care subliniază faptul că că soluționarea litigiilor de dublă impunere trebuie să fie rapidă, eficientă, eficace și obligatorie juridic. Raportorul în proiectul de raport a spus că există spațiu pentru a extinde domeniul de uh, aplicare a soluționării litigiilor, dar și uh, posibilitatea de a uh, accelera procedurile. S-au uh, propus uh, Uh, termen mai scurt și o extindere a domeniului de aplicare. Dacă va fi un succes, uh, se poate uh, aplica o, mai mare deschidere sau se pot aplica aceste prevederi la toate disputele. Raportorul salută um, amendamentele primite. După cum s-a spus mai devreme, contribuabilii nu trebuie să, plătea, să fie sancționați în timpul procedurii. Uh, în amendamente s-a propus de asemenea ca orice taxă plătită uh, în excedent să fie uh, rambursată. Acest lucru ar trebui să fie logic, dar se pare că totuși trebuie repetat. Raportorul consideră uh, propunerile pentru termene mai scurte binevenite și îndrăznețe. Parlamentul European trebuie să ia o poziție puternică acolo unde există o povară Um, prea mare din, de pe urma diferențelor um, din sistemele statelor membre. Raportorul a spus mai devreme că persoanele numite în comisiile consultative și comisiile de soluționare alternativă a disputelor trebuie să fie imparțiale și integre. Salută, deci, propunerea de a avea un comitet consultativ uh, permanent. Un astfel de organism ar uh, permite o abordare mai rapidă a procedurii de soluționare a litigilor, dar ar și contribui la uh, o îmbunătățire a expertizei în rândul membrilor comisiei. Crearea unui astfel de comitet permanent ar putea crește și transparența procesului. Așadar, raportorul dorește să sublinieze importanța unui sistem echitabil și eficient de taxare, astfel încât întreprinderile să profite la maxim de piața unică. Raportorul este recunoscător pentru că există un consens pentru un astfel de sistem mai just se vor uh, transmite amendamente de compromis în, uh, în curând. Raportorul mulțumește tuturor pentru amendamentele depuse și secretariatului Econ pentru sprijin. Mulțumesc! Uh, thank you. Vă mulțumesc! S-a întors președintele, dar lasă să se așeze înainte. Trebuie să așteptați să mă întorc și eu în sală, la locul meu, înainte de a da cuvântul următorului vorbitor. Următorul vorbitor, deci, Pervanș Beres. Aba nu. What should, what should I say now after... Mulțumesc, domnule președinte. Ce aș mai putea eu să mai adaug după o astfel de prezentare atât de bună din partea Corei? Cred că activitatea noastră a pornit foarte bine la drum. Acum așteptați cu nerăbdare compromisurile. Nu am putut fi prezent la primul schimb de opinii. Aș dori să Spun așadar că raportorul merge în direcția cea bună cu proiectul de raport. Mă bucur că uh, prevede o accelerare a mecanismului de soluționare a litigiilor. În total, patru puncte aș dori să le menționez. În primul rând, uh, uh, Consiliul Permanent. Cred că este important o accelerare a procedurilor, pentru că nu se poate ca întreprinderile să aștepte ani de zile o decizie finală din partea autorităților. Deci cred că în măsura în care este posibil în statele membre, ar trebui să uh, reducem termenele. Există însă și alte moduri de a accelera lucrurile. În loc să avem un comitet uh, la fiecare caz, putem pur și simplu să creăm un um, comitet um, permanent care uh, ar scurta așadar um, timpul de uh, tratare al cazurilor, cazuri cazurilor mă scuzați. Dar, bineînțeles, este nevoie de uh, încredere între statele membre. Posibilitatea ca acest comitet să nu se creeze Uh, nu există, pentru că oricum s-ar, uh, există pentru că s-ar putea uh, pentru că se numește de obicei o instanță națională, însă dacă creăm un comitet permanent, nu va mai fi necesar acest lucru. În al treilea rând, ce se întâmplă cu um, um, relația cu alte instrumente juridice? Amendamentele mele în această direcție merg de clarificare. Um, acord, um, există acorduri bilaterale de neimpunere, de exemplu. În această directivă avem o procedură uh, și aceasta ar trebui să fie cea, cea preferată, pentru că prevede proceduri clare și un um, uh, calendar uh, mai strict. Avem și convenția privind arbitrajul Um, care ar putea încet, încet să fie eliminată. În al treilea rând, dragi colegi, uh, punctul respingerii anumitor plângeri. Dacă autoritățile naționale consideră că o plângere nu este admisibilă, atunci uh, ea poate fi respinsă, însă ar fi important ca la articolul 5 aliniatul 1 să completăm și anume că autoritățile trebuie să informeze și asupra motivelor respingerii, astfel încât să se creeze o anumită transparență. Aștept uh, cu nerăbdare uh, propunere de compromis uh, din partea raportorului și mulțumesc tuturor pentru atenție. Thank you. Vă mulțumesc. Sper vom șperez 3 minute. Vă mulțumesc. O înlocuiesc pe Anne Dodd, care nu putea fi prezentă la întrunirea noastră și îi voi citi prezentarea. Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa pe marginea raportului și, pentru, și tuturor celorlaltor colegi pentru aportul adus. Multe dintre amendamente sunt similare și vor fi consolidate prin amendamente de compromis aducând la o poziție mai clară a Parlamentului. Comisia propune un, un raport bun care va veni mult în ajutorul uh, întreprinderilor europene pentru a evita uh, pagubele produse de dubla impunete, impunere. În fine, dorim să existe o um, taxă uh, consolidată comună a societăților, o bază fiscală comună, însă între timp această propunere va permite un mai mare grad de încredere din partea mediului de afaceri european. Raportorul uh, se bazează pe propunerea Comisiei de a reduce timpul uh, și competențele uh, acordate autorităților și s-ar părea că mulți colegi sunt de acord. Într-adevăr, vrem ca propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește calendarul să fie redusă, astfel încât să fie să se alinieze la uh, calendarul uh, anual al lumii de afaceri. Trebuie ca IMM-urile să se poată folosi de acest mecanism, ori în propunerea actuală IMM-urile vor trebui să ia la puricat uh, legea națională și tratatele comerciale care se aplică acelor țări cu care au intrat în litigiu. De asemenea, se propune ca se subliniază faptul că IMM-urile sunt uh, supuse și unor presiuni legate de timp, uh, noi am uh, trimis uh, o propunere tocmai pentru a contracara acest lucru. Uh, pentru scăderea transparenței, orice măsură care ar viza scăderea transparenței, transparenței sau creșterea termenelor ar reprezenta uh, măsuri cu care nu suntem de acord colegiuitorul trebuie să vadă dacă continuă să se aplice sau nu. Cel, până la revizuire sper că vom fi uh, căzut de acord în ceea ce privește baza fiscală consolidată și poate nu va mai fi nevoie, mai ales pentru întreprinderile mari, să se opereze schimbări. Încă o dată mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru amendamente și vom continua să cooperăm în mod constructiv. Mulțumesc din partea ECR. Pircor Juan Lerna. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește dubla im, uh, impunere, în curând regulamentul va fi gata. Economia legală crește și uh, reiese clar că fluxul fiscal se, dif- se că confuzia fiscală este din ce în ce mai mare. Se pare că ce propune Comisia este destul de funcțional și nu ar trebui neapărat schimbat, cel puțin nu uh, pe fond, unele propuneri ar putea îmbunătăți totuși acest text. Ideea este ca soluționarea litigiilor să se facă într-un mod cât mai transparent, cu putință, într-un termen cât mai redus, atât pentru întreprinderi cât și pentru autorități. Acest proces trebuie să se bucure de uh, certitudine pentru actorii implicați. În ceea ce privește reducerea termenelor, uh, lucrurile se pot, pot fi destul de radicale. Mă rog, sunt multe motive pentru care s-ar putea să apară riscuri atât la adresa întreprinderilor cât și a statelor membre. Uh, să nu uităm că resursele nu sunt limitate nici la nivelul societăților comerciale și nici, cu atât mai puțin, la nivelul statelor. Și uh, diferențele sunt foarte mari în privința resurselor unui stat vis-a-vis -vis de altul. s-a ajuns la o um, îngreunare foarte mare a procedurilor de soluționare a litigiilor, se ajunge la proceduri foarte complexe și care cresc ca număr și dacă nu uh, îmbunătățim situația din punct de vedere administrativ, uh, durata procedurilor nu va face decât să crească din ce în ce mai mult. În ceea ce privește transparența și deschiderea, mai ales în, ceea ce, în privința alegerii experților, am văzut cât de mare este influența anumitor uh, juriști uh, specializați și tocmai de aceea este foarte important să ne asigurăm că nu există conflicte de interese mai ales în ceea ce privește alegerea experților. Încă o dată, acest proces trebuie să fie marcat de transparență. Conflictele de interese trebuie blocate, trebuie să existe o listă a acestor experți ce pot fi acreditați. Mulțumesc, GUE. Michel Urban Crespo. Nosotros pensamos que en la actualidad todas las grandes empresas europeas. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ziua de astăzi, toate marile întreprinderi europene uh, își erodează, practic, uh, baza fiscală pentru a putea profita de acele țări în care această bază este cea mai scăzută cu putință. Practic, e vorba despre un sistem foarte întins și foarte regresiv. Cei mai bogați plătesc impozitele cele mai mici și mult prea adesea acest lucru se face cu complicitatea guvernelor marele multinaționale, um, inspectorii de la fisc uh, sunt împiedicați să ia la puricat um, impozitul pe care îl plătesc sau nu îl plătesc multinaționalele. Vorbim aici despre un adevărat impozit european, iar aici este vorba despre uh, faptul că statele europene nu pot pune la dispoziție servicii de calitate dacă nu au resurse financiare extrase din impozit suficiente. Evident, trebuie uh, combătută și, și dubla uh, impunere, dar și dubla neimpunere. Noi nu suntem așadar de acord cu raportorul care cere o accelerare a procedurii noi vrem să, ca termenul să fie redus de la 3 ani la un an. Considerăm că un an ar fi uh, absolut suficient atunci când apar plângeri pentru dubla impunere. Deci 12 luni ar fi într totul suficiente pentru studierea anumitor cazuri, care chiar într-adevăr pot fi foarte complexe, dar totuși un an de zile este destul pentru ca statul să poată uh, evalua aceste cazuri, tocmai pentru ca termenul pentru soluționarea litigiilor să nu fie prelungit. Avem nevoie și de comisii de mediere, trebuie să existe cunoștințe tehnice, clar, și deci doar uh, persoanele cele mai calificate au aceste cunoștințe tehnice. Împreună cu colegul, colega Ortasun suntem într totul de acord în această privință. Trebuie ca aceste date să fie publicate 100%. Nu se mai pune problemă de confidențialitate sau secret în privința impunerii. Trebuie ca um, uh, situațiile da publicate să fie clare, pentru ca toată lumea să știe cum uh, răspund aceste companii, aceste societăți la uh, nevoia de transparență din ce în ce mai mare. Este destul de îngrijorător că în cazul plângerilor legate de dublă impunere, aceste plângeri vizează mai ales menținerea impunității. Practic e vorba despre o cale de a împiedica activitatea autorităților și deschiderea uh, căilor pentru anumite practici frauduloase pe care tocmai că vrem să le împiedicăm. Verzi, Agnus Gutarson. Mulțumesc, domnule președinte. Precum spunea și colegul Urban, trebuie să ne asigurăm înainte de toate că avem un sistem uh, fiscal echitabil și tocmai de aceea cred că avem nevoie de o bază fiscală consolidată comună a societăților uh, la nivel european cât mai repede cu putință. În mai multe amendamente se vorbește despre calendarul plângerilor, despre termenul pentru uh, cererea de informații suplimentare și pentru definirea deciziilor finale către contribuitori. Uh, mai lucrăm încă la nivelul grupului în privința cizelării acestora, dar într-adevăr avem de gând să facem mai, mai multe propuneri pentru îmbunătățirea situației atât la nivelul societăților cât și la nivelul autorităților implicate. În ceea ce privește persoana numită pentru uh, soluționarea litigiilor, e vorba despre amendamentul 156 rog Comisia să, să se verifice lista în termen de trei luni. Încă o dată, este vorba, aici este vorba despre um, amendamentul 160. Uh, la 162 vorbim despre o excepție foarte importantă din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește publicarea deciziei finale, aceste hotărâri trebuie făcute publice, tocmai pentru a evita litigiile pe viitor. Da, în marea majoritatea cazurilor, transparența trebuie să aibă câștig de vedere. În uh, rest, uh, în ceea ce privește restul dosarului, suntem de acord cu raportorul. Mulțumesc. De la FDD nu e nimeni. ENF, Barbara Capel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de directivă pentru soluționarea litigiilor în materie de dublă impunere este extrem de important. Întâi trebuie să vedem cum uh, se prezintă sistemul actual. Există mai mult de 900 de litigi în momentul de față, care reprezintă contravaloarea a 10,5 miliarde de euro. Iată deci o miză uriașă care ne face să avem nevoie de un sistem mai eficient și inovator pentru soluționarea litigiilor. Așadar, sunt de acord cu propunerea Comisiei, îmbunătățită prin propunerile raportorului nostru. Ideea este de a reduce termenele, dar de a acorda de asemenea autorităților naționale o serie de instrumente mai eficiente pentru a reuși să accelereze controlele. De asemenea, este nevoie ca și personalul să fie mai numeros și mai calificat, personalul care se ocupă de aceste cazuri. Deocamdată, comitetele consultative reprezintă un instrument destul de bun, grație prezenței inter, um, experților independenți. Trebuie ca aceste persoane să fie și competente și independente, dar și imparțiale întru totul în atunci când se pronunță într-un caz. Dubla impunere reprezintă unul dintre cele mai mari obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne. Dacă reușim așadar să soluționăm aceste litigii, vom uh, permite și o mai bună desăvârșire a pieței interne și o mai mare creștere economică. Încă o dată, felicitări pentru uh, textul raportorului. Mulțumesc, n-am primit nicio solicitare în procedura Catch the Eye. Bun, atunci dau din nou cuvântul raportorului. care nu se află în sală. Am să citesc așadar calendarul. Vot în Econ, 8 iunie. Acestea fiind zise, se încheie sesiunea noastră de dimineață. Ne revedem la orele 15. Vă mulțumesc!